este conform articolului 78 al regulamentului Parlamentului. Titlurile vor fi publicate în procesele verbale ale uh, reuniunii de astăzi. Conform articolului